vizând modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014. Îi dăm de îndată cuvântul domnului Duff pentru a ne prezenta raportul dumnealui. 4 minute. President. Domnule președinte, doamnă comisar, în ciuda faptului că Parlamentul European este ales direct de 35 de ani încoace. Încă reprezentăm o noutate. Avem prerogative legislative și bugetare, precum și prerogative de control și ne folosim de aceste prerogative. Dar suntem acuzați că nu avem suficientă legitimitate democrat democratică. Partidele naționale și parlamentele naționale au făcut eforturi pentru a se adapta la mm, instalarea unui parlament rival la nivel federal. Mass media urmărește mai mult parlamentele naționale și mult mai puțin pe noi. Partidele politice europene abia funcționează ca organizații care poartă campanii electorale. Candidații sunt aleși și sprijiniți de partide la nivel național, nu la nivel european. De aceea, în aceste circunstanțe, nu este o surpriză faptul că prezența la vot la alegerile europene a scăzut. Mulți spun că acest minunat experiment de democrație transnațională sau postnațională este un eșec. Așadar, putem să facem din alegerile, ca alegerile din 2014 să fie o experiență mai pozitivă pentru alegători și pentru mass media? Eu cred și Comisia mea este de acord cu mine că putem face acest lucru. Putem face acest lucru consolidând rolul partidelor politice europene, alegând campioni pe baza unor platforme ale partidelor care își promovează propriile programe politice în campanie și concurează la nivel european intră în dezbateri pe marginea unor idei, politici, voturi și locuri în Parlament. Dezbaterea politică din Parlament trebuie să se extindă la publicul larg. Trebuie să permitem publicului să facă alegeri reale în legătură cu uh, modul în care va fi formată următoarea comisie, în legătură cu modul în care sunt, uh, este cheltuit bugetul european și în legătură cu uh, poziția Europei în afacerile internaționale. Doar astfel, noul Parlament și noul președinte al Comisiei pe care îl vom alege cu majoritate absolută a Parlamentului în iulie la anul, vor avea un mandat cu adevărat democratic. Vă mulțumesc. Hemos visto, visto el tiempo de que contamos, no vamos a utilizar el trámite de las tarjetas azules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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Daf nu doar pentru prezentarea de astăzi, ci vreau să-i mulțumesc pentru eforturile depuse de-a lungul anilor pentru constituirea unui uh, spațiu european. Domnul Duff are dreptate. Parti- prezența la urne, la alegerile europene, a scăzut treptat de la 62% în 79 la 43% în 2009. Însă această tendință este valabilă nu doar pentru alegerile europene, ci aceeași tendință se regăsește, poate fi observată și la alegerile naționale sau regionale. Prin urmare, trebuie să găsim soluții de a ameliora prezența la urne la alegerile europene, iar aceste soluții vor fi folosite mai apoi și la nivel național și regional. Comisia a încercat permanent să încurajeze participarea politică și să îmbunătățească de asemenea cunoștințele cetățenilor europeni cu privire la drepturile lor. Amintiți-vă primul raport privind uh, cetățenii din 2005 uh, care conținea 25 de propuneri cât se poate de concrete. Ei bine, acele 25 de propuneri au fost deja eh, puse în aplicare sau sunt în curs de a fi eh, în, puse în aplicare. Al doilea raport de acest gen, din mai 2013, a luat în considerare multele propuneri pe care le-am primit din partea cetățenilor înșiși. Aceste propuneri le-am obținut uh, prin intermediul dialogurilor purtate la nivelul statelor membre, uh, le-am obținut prin intermediul consultărilor pe internet, le-am uh, primit, le-am câștigat din toate solicitările făcute de-a lungul anilor de către cetățeni și iată, pornind de la aceste noi informații, am pre- am pregătit 12 noi propuneri care trebuie să fie puse în aplicare în viitor. Una dintre aceste propuneri se referă la creșterea gradului de conștientizări a, asupra drepturilor uh, pe care cetățenii le au în cursul uh, activităților electorale. Am creat anul acesta un fel de manual pe această temă prin care prezentăm printre alte drepturi ale cetățenilor și acest drept de participare la decizia politică. În plus, vom încerca să întărim spațiul uh, public european. Cine arată eurobarometrele? Din 8, 8 din 10, îmi cer scuze, cetățeni ne spun uh, că uh, ar fi mai motivat să voteze în cazul în care ar ști mai multe despre Uniunea Europeană. Iată, aceasta este problema, lipsa de informații cu, privinte, cu privire la drepturi, cu privire la activitățile europene, activități demarate în folosul cetățenilor. La dialogul cu cetățenii am fost uimită de faptul că, iată, cetățenii nu știau uh, mai deloc care sunt puterile Parlamentului European și acțiunile demarate de Parlamentul European. Șapte din zece cetățeni cred că dacă ar ști mai multe despre Partidul Național și de asemenea, familia europeană din care respectivul partid ar uh, uh face parte, uh, s-ar simți mai bine și ar dori uh, mai degrabă să participe la alegeri. Iată, pe baza tuturor acestor informații, pe data de 12 martie, Comisia a prezentat recomandarea sa cu privire la politi- partidele politice europene, recomandări oferite statelor membre, care erau menite a contribui la sporirea gradului de conștientizare a importanței și la sporirea transparenței alegerilor europene. Suntem conștienți uh, de toate cele menționate de către domnul raportor și vreau să-i mulțumesc uh, domnului raportor, dar și Parlamentului European per ansamblu pentru faptul că, iată, subliniază tocmai problemele existente în Europa. Și vreau să, cerem, vreau să cer Parlamentului European să se uite cu atenție la recomandările și propunerile făcute de către Comisie, pentru că, iată, propunerile uh, acestea ale Comisiei merg în exact aceeași direcție precum cea dorită de către Parlamentul European. Raportul domnului Daf face trimite la necesitatea organizării de campanii electorale bazate pe platforme europene. Într-adevăr, lucrul acesta este important, ar trimite un, uh, transmite un mesaj important cetățenilor europeni. Cetățenii trebuie să știe pentru cine votează. Trebuie să știe asta, să afle asta într-o manieră foarte transparentă. De asemenea, cetățenii trebuie să știe exact unde anume vor uh, vor, uh, își vor avea locul reprezentanții lor în acest uh, Parlament și trebuie să știe de asemenea pentru ce vor lupta reprezentanții lor. Partidele politice europene trebuie să fie sprijinite la nivel european, trebuie să fie sprijinite astfel încât să fie mai, să aibă un grad mai mare de vizibilitate. Uh, și e nevoie de un statut uh, cât se poate declar cu privire la aceste partide politice europene. Sunt sigură că Parlamentul European ne va sprijini în demersurile noastre. Vă mulțumim, doamnă Reding. Acum trecem la oratorii în numele grupurilor. Mai întâi de toate, două, două minute, domnul Șeflin, în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Felicitările mele domnului Duff Cred că eforturile dumneavoastră pe acest dosar au fost uh, remarcabile. Ideea în acest raport este să ne asigurăm că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European se vor derula cu un maxim succes. În același timp, dorim să ne asigurăm prin acest raport că, în măsura posibilului, aceste alegeri vor fi realmente europene. Știm din trecut că problemele naționale tind să ascundă dimensiunea europeană a acestor alegeri. Consecința este că Prezența la vot este nesatisfăcătoare, iar votanții folosesc acest prilej al uh, alegerilor uh, europene uh, pentru a-și manifesta nemulțumirile pentru probleme naționale. Sigur, este o interpretare greșită a situației, dar votanții nu știu exact ce se întâmplă. Remediul ar fi ca pol- partidele politice europene să joace un rol mai important în aceste alegeri, numind candidați pentru președinția Comisiei Europene. Prin urmare, următorul președinte al Comisiei va uh, beneficia de mai multă legitimitate și va fi responsabil în fața cetățenilor europeni. O campanie la nivel european ar trebui organizată pentru a maximiza conștientizarea cetățenilor că politica nu e doar națională. De-a lungul anilor, mult din puterea statelor membre s-a deplasat către UE în diverse domenii. Interdependența statelor membre și integrarea diverselor funcții. Acest lucru mai înseamnă că e vital ca puterea Uniunii Europene să fie legitimă la nivelul la care aceasta este exercitată, adică nivelul european. Alegerile de anul viitor trebuie să fie un pas important în această direcție. Mulțumim, domnule Șofrin, spune președintele. Are cuvântul acum pentru două minute pentru Socialiști și Democrați, domnul Gualtieri. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Odată cu introducerea scrutinului direct pentru Parlamentul European și acum cu atribuirea uh, mai multor competențe și prerogative Parlamentului, Uniunea Europeană uh, se prezintă ca o Uniune bazată pe o dublă legitimizare a cetățenilor și a statelor. Această evoluție pe baza tratatului de la Lisabona ne cere pentru a reprezenta potențialitățile crearea unui adevărat spațiu european. Rezoluția pe care o vom vota mâine propune mai multe măsuri practice de, cartare, de caracter non-legislativ și neconstituțional care, dacă sunt adoptate, vor contribui uh, în mod notabil la consolidarea caracterului democratic um, al alegerilor din 2014. Propunerile sunt legate de principala inovare și anume prezentarea de partidele politice europene de candidați la postul de președinte al Comisiei Europene. Este o inovație majoră care va modifica profund relația de încredere între Parlament și Comisia Europeană. Este important ca Comisia să sprijine această propunere. Iar scepticismul exprimat de unii, cum ar fi de doamna cancelar Merkel, amintesc faptul că uh, președintele Comisiei este ales de Parlament și propunerea de candidat trebuie să se bazeze pe rezultatele alegerilor europene. Și să nu se uite faptul că Parlamentul trebuie să aleagă președintele Comisiei. statele membre fac deja parte din Consiliul European, de aceea nu trebuie să se autoconsulte pentru candidatul la postul de președinte al Comisiei. În mai, um, cetățenii europeni nu vor vota doar pentru un partid național, ci pentru partide europene. Astfel vor alege și președintele Comisiei și campania electorală și votul trebuie să uh, dea forma unui spațiu politic european pentru ca alegătorii să poată face o alegere informată. Dacă se întâmplă acest lucru conform recomandărilor din acest raport, viitoarele alegeri vor reprezenta o etapă decisivă în edificarea unei Europe politice și democratice, capabile să răspundă provocărilor secolului 21 și care va da substanță valorilor și principiilor sale. Gracias, Roberto. Mulțumesc, Roberto. Numele colegilor liberali are cuvântul acum pentru un minut colega Alexandra Tain. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați cetățeni, următoarele alegeri europene vor avea loc la finele lunii mai a anului 2014. Ca urmare a crizei în Europa, ne așteptăm ca prezența la vot să fie și mai mică și ne așteptăm uh, ca din ce în ce mai multe partide uh, extremiste să apară. Cum putem să prevenim toate acestea? Una dintre măsurile pe care le vom vota mâine. E important ca cetățenii europeni să vadă pe, pe buletinele de vot și uh, uh, emblemele partidelor uh, politice europene. Asta pentru ca cei care votează, mă votează să știe că nu reprezint doar liberalii uh, europeni, ci reprezint și liberalii, nu doar liberalii germani, ci și liberalii europeni. În același timp, uh, datorită faptului că vom reuși să alegem din 2014 președintele Comisiei, e important ca candidații la această funcție să pornească în cabină, campania electorală prin Uniunea Europeană și să pună în discuție probleme europene, nu probleme uh, naționale. Și e important să sprijinim de asemenea femeile. Asta pentru ca femeile să-și vadă reflectate și în politica europeană, reflectate dorințele și să se simte reprezentate. Toate acestea le putem face pentru a preveni un scenariu negativ. Vreau să-i mulțumesc domnului Daf pentru tot ceea ce a făcut și îmi pare rău că, iată, nu s-a ales nimic de listele transnaționale. Vă mulțumim, doamnă Tain. Urmează pentru un minut și jumătate doamna Belie, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Doresc să-i mulțumesc, dar și să-l felicitez pe domnul raportor pentru munca sa. 2014 înseamnă primele alegeri europene după tratatul de la Lisabona, care a sporit puterile Parlamentului European. Dată fiind uh, criza de încredere vis-a-vis -vis de uh, UE uh, și politica europeană, trebuie să dăm din nou un sens și un interes cetățenilor noștri pentru desemnarea parlamentarilor europeni. Trebuie deci să sporim transparența, să consolidăm dimensiunea europeană și democratică a acestor alegeri. Invităm astfel partidele politice să constituie niște programe europene reale, reale și să-și prezinte cât mai devreme candidații pentru uh, președintele Comisiei Europene. Dorim să consolidăm participarea la alegeri și, în general, la funcționarea Europei viitorul președinte al Comisiei trebuie să plece din acest Parlament și prin votul indirect al cetățenilor noștri. Trebuie să fie ales pe baza unui program pentru Europa pe care acest candidat să îl poată prezenta în fața publicului într-o campanie la nivel european. Și insist, el sau ea. Introducem uh, nevoia, mm, cerința de a respecta paritatea bărbați-femei Ecologiștii europeni și-au luat decizia și în această toamnă vor uh, lansa campania, prima campanie pentru desemnarea candidatului lor la președinția Comisiei. Vom fi, ca și Consiliul, în parlament al egoismelor naționale sau expresia unei reînnoiri politice pentru o Europa mai apropiată de cetățeni. Totul depinde de noi. Unele ingrediente ale uh, rețetei se află în raportul domnului Daf, pe care îl votăm mâine. E un pas, un pas către o Europa mai cetățenească, mai democratică și mai politică. Mulțumim, Sandrin. Pentru grupul ECR are cuvântul pentru minut și jumătate doamna De Martini. Colegi, onorevole Daf, e giusto... Este just să se modifice regulile pentru viitoarele alegeri europene, dar problema e alta. Acest model um, a înregistrat un eșec. Acest uh, model european a făcut să scadă nivelul de viață al cetățenilor. De aceea, alegerile din 2014 va fi cel mai important, uh, cel mai important scrutin uh, din istoria Uniunii Europene. Acum doi ani, uh, Roberto Benini a reprezentat Italia pentru sărbătorirea 150 de ani a unității naționale și vorbea doar despre o Italie care cere împrumuturi. Eu îmi cer scuză în fața italienilor. Nimeni nu a făcut-o până acum de, uh, pentru modul nedemn în care ne reprezentăm țara. Italia, ca și alte state europene, uh, nu trebuie să ceară împrumuturi uh, nimănui, ci popoarele, poporul italian, poporul grec, poporul spaniol riscă să ajungă la faliment din cauza unei politici europene care până acum nu au făcut decât să apere băncile. Italia plătește Uniunii Europene mai mult decât ar trebui. Este primul contributor net cetățenii vor alege la următorul scrutin dacă sunt gata să continue să, plătesc, să plătească acești bani sau doresc să spună gata, e suficient. Pentru dacă se continuă așa, nu facem decât să ne tăiem craca de sub picioare. La, după următoarele alegeri, Europa trebuie să redevină Europa cetățenilor, nu Europa băncilor. Mulțumesc. Nombre. Mulțumesc, doamnă de Martini. Are acum cuvântul în numele grupului FD, domnul Aniu. Well, I think you're going to do rather well out of this chair. Domnule președinte, credeam că am doar 60 de secunde la dispoziție, deci Iată, am dat mai mult. Din nou o încercare de perturbare a, de, a democrației în Regatul Unit. Dacă chiar vreți să puneți uh, logourile partidelor europene pe buletinele de vot anul viitor, puteți o faceți, dar o să-i uh, uh, băgați în ceață pe cetățeni, pe alegători. Nimeni în Regatul Unit nu știe ce înseamnă ECR. Folosind acești, uh, aceste logo-uri, pur și simplu îndepărtați și mai mulți uh, alegători de la urne. Bine, puteți să alegeți un președinte al Comisiei Europene, dar cu siguranță uh, alegătorii britanici nu o să fie de partea voastră pentru că nu o să-l cunoască pe candidat. L-ar cunoaște dacă ar fi Tony Blair, Blair da? Altfel, nici de cum. Deci, iată încă o nouă încercare a Uniunii Europene de a submina sistemele naționale. Încercați să creați ideea de demos european și vă folosiți de banii contribuabililor pentru a atinge asta, această ambiție futi, futilă. Vă mulțumim. Un minut și jumătate, doamna Sinclair, în numele neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste alegeri alegeri după alegeri, tot mai puțin votanți s-au prezentat la vot. Pentru că campaniile se concentrează pe probleme naționale. Practic nu beneficiem de asentimentul publicului. Dacă ar uh, fi organizate referendumuri, în mod evident uh, am fi respinși, pentru că cetățenilor nu le pasă de noi. Acum vorbiți despre partide pan-europene care se participe la alegeri. Practic, prin asta nu înțelegeți că oamenii nu doresc așa ceva. Uh, accesul Letoniei la moneda euro a fost votat uh, astăzi aici, în ciuda uh, faptului că cetățenii cetățeni nu par să dorească acest lucru. Doriți ca cetățenii să fie reprezentați în mod direct în Parlamentul European dar ei sunt deja reprezentați prin deputați pe care i-au ales. Însă, acest lucru nu este suficient pentru dumneavoastră. E limpede că cetățenii nu își doresc ce avem noi acum aici. Vă doriți ca cetățenii să aleagă oameni care vă împărtășesc uh, ideile. Poate că ar fi mult mai potrivit un referendum așa încât să știm ce își doresc cetățenii de la UE. Mulțumesc, până președintele. Cu această intervenție încheiem lista oratorilor mele grupurilor și acum, cu titlu individual, următorii colegi. Două minute, domnul Traskovski. Președinte, there are reasons for all of us to be concerned. Mulțumesc, domnule președinte Prezența la vot la legile europene este scăzută. Alegerile sunt contestate și se ascund după preocupări naționale. Legitimitatea instituțiilor europene a fost spusă sub semnul întrebării. Cetățenii nu au impresia că sunt bine informați în legătură cu integrarea europeană sau că au influență asupra direcției uh, politicilor instituțiilor europene. Am hotărât să facem ceva și anume să europenizăm alegerile. De aceea adresăm un apel partidelor politice europene să-și numească candidații pentru președinția Comisiei Europene care apoi poartă o campanie electorală în întreaga Uniunii Europeană. Cel care câștigă, conform tratatului de la Lisabona, va fi cel care va prezida Comisia Europeană pe baza unui mandat politic clar. Pentru prima dată va exista o legătură între voturile oamenilor și um, direcția politică a Comisiei Europene. Cetățenii vor aprecia această diferență, dar prin europenizarea dezbaterii avem posibilitatea de a transmite un mesaj și putem mobiliza oamenii. Și cred că i-am putea mobiliza chiar și în Regatul Unit la Parlamentul European să iau decizii uh, care au un impact asupra preocupărilor de zi cu zi ale oamenilor. Noi, aici, abordăm provocările cele mai mari cu care se confruntă Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentelor, parlamentele naționale, jumătatea timpului nu fac decât să transpună ce adoptăm noi aici în legislația lor națională. Și cred că dacă reușim să transmitem acest mesaj, poate alegerile vor însemna mai mult pentru cetățenii europeni și sper, um, enunțând această speranță, mulțumesc Comisiei și mulțumesc lui Andrew Duff și cred că Andrew Duff poate fi acuzat de multe, dar nu de faptul că acționează pe baza unor prejudecăți. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Silvi Guillaume. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc lui Andrew Duff pentru eforturile dumnealui. Mizele acestui raport sunt numeroase. Printre acestea, uh, lupta împotriva uh, absenței record de la vot, care ilustrează dezinteresul cetățenilor. Pentru că aceștia cred că deciziile europene le scapă, mai ales într-o situație economică și socială dificilă. Practic, trebuie să încercăm să reînnoim democrația europeană și să atragem pe cetățeni. Raportul domnului Taf face recomandări pentru a răspunde acestor provocări. Bună oară! O mai bună informare a cetățenilor pe timpul campaniei. Aș adăuga înscrierea pe listele electorale, un aspect adesea uh, ignorat europenizarea campaniilor electorale la nivel național, menționând afilierea la partidele politice europene. În altă ordine de idei, o mai bună anticipare a desemnării președintelui Comisiei. Toate acestea merg în direcția cea bună și aș avea doar două comentarii pentru a conchide. Odată, regretul că deocamdată e vorba doar de recomandări, dar vom vedea cum evoluează lucrurile și apoi mai consider că cheia succesului este dezbaterea politică și o campanie efectuată pe teren. Mulțumim, Silvi, spune președintele. Un minut și jumătate. Domnule Stoianov. Председателю, благодаря и на вас, господин Дъв. Благодаря ви за смирението и за това, че най-накрая разбрахте, че... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Dav, mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră. Iată eforturile dumneavoastră de a transforma Parlamentul European într-un congres federal Mă auziți? Uh, spune vorbitorul. La începutul între, în intervenției dumneavoastră, spune președintele, a existat o problemă tehnică. Prin urmare, vă cer să, re, să vă reîncepeți intervenția. Aveți cuvântul. Domnul Stoianov, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului DAF. Vreau să îi mulțumesc domnului DAF pentru ambițiile ascunse în uh, raportul dumneavoastră. Iată, într-un final ați reușit să înțelegeți că încercarea dumneavoastră de a transforma Parlamentul European într-un congres federal uh, nu se va transforma niciodată în realitate. Grupurile naționale, naționaliste pe care le reprezint uh, văd dincolo de ambițiile dumneavoastră. Știți prea bine că prezența la vot uh, este foarte mică, ajunge până la 11% în câteva state, noi state membre uh, în 2004. Cum credeți că îi veți putea mișca pe cetățenii europeni prin organizarea unor dezbateri uh, europene o dată pe an, prin uh, punerea pe buletinul de vot a unor embleme europene pe care cetățenii uh, comuni nu, i-a văzut, nu, i-a, nu le-au văzut niciodată, chiar credeți că astfel veți reuși să, legi, să oferiți o mai mare legitimitate Parlamentului European? Eu mă îndoiesc. Cetățenii europeni nu participă la alegerile europene nu pentru că n-au uh, prea multe informații uh, despre Uniunea Europeană, ci pentru că se văd bombardați permanent de reglementări care n-au nimic de a face cu viața lor. Vă mulțumim. Pentru două minute urmează domnul Cazini, președinte al uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am de gând să repet ceea ce s-a spus uh, deja pentru um, a-l felicita pe colegul nostru, care îi mulțumesc și eu pentru raportul său. Dar mă voi opri un moment asupra legăturii între uh, sentul, uh, sentimentul apartenenței, Federația Europeană, uh, federalismul european și alegerile. Um, ce Ehm, cetățenii se simt uh, italieni, uh, germani, spanioli și așa mai departe, dar trebuie să se simtă și europeni. Și, în acest sens, alegerile au o importanță deosebită. Are un, uh, o valoare decisivă uh, desemnarea unui partid ca simbol și desemnarea uh, președintelui Comisiei Europene. Eu doresc să spun că și lucruri mici, care par mici la o primă vedere, adică indicarea unei date precise, Um, în care să se voteze în toate țările. Uh, și uh, anunțarea rezultatelor în acest timp sunt mici lucruri, mici simboluri care pot să mulătățească acest sentiment al apartenenței. Dar îmi doresc să mai spun un lucru, și anume că Anticiparea datei votului nu este doar un element care garantează o mai bună funcționare a Comisiei, ci permite și suveranității populare de a-și da seama că este o suveranitate populară. Adică nu va mai fi nevoie să se aștepte luni de zile pentru concretizarea rezultatului votului. Se va vedea imediat dacă, um, care va fi rezultatul acestui vot. Și oamenii își vor putea spune, contez, sunt și eu european. Și vorbim mult despre uh, raportul dintre suveranitatea națională și europeană, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Dar suveranitatea este a popoarelor și permitem astfel poporului să-și exprime suveranitatea indicându-și apartenența la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Zita Gurmai. Thank you very much, dear Vice Mulțumesc, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Știm cu toții care sunt mizele alegerilor viitoare. Una din provocările majore este asigurarea unei dezbateri la nivel european. Poate că nu suntem de acord în termeni politici, dar suntem cu toții de acord că cetățenii europeni merită o campanie ce subliniază provocările comune pe care Europa trebuie să le înfrunte și alternativele politice care se stau la dispoziție. Creșterea transparenței, legitimității politice a avut de suferit și din felul în care a fost gestionată criza. Parlamentul va avea un rol crucial de jucat, mai ales de când are puteri sporite prin tratatul de Lisabona. Un candidat comun pentru președinția Comisiei Europene va uh, sublinea programele politice diverse vom putea nominaliza candidatul pentru o poziție crucială, așa cum arată tratatul de la Lisabona. Iată de ce susțin pe deplin raportul domnului Daf și sper că și statele membre vor lua măsurile necesare pentru a consolida viața democratică a Europei. E important să avem candidați care reprezintă societatea europeană în întreaga diversitate. E bine să avem tineri, femei și reprezentanții minorităților în poziții importante pe listă suntem departe de partea bărbați-femei. Și ține și acest lucru de democrație, iar Parlamentul European trebuie să dea exemplul în egalitatea de gen. Susțin, o susțin pe Vivian uh, Reding pentru statutul partidelor politice europene. Uh, este dor de președinția lituaniană, pentru că prezența lor aici ar, fost foarte important, ar fi fost foarte importantă, președintele. Ultimul orator în dezbatere este domnul Rangel. Două minute. Intervenție senhor presidente eh, eu queria começar por dizer Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a spune că sunt foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit de raportul pe care, iată, domnul Duff a, re- a reușit să-l compileze. Domnul, mă adresez domnului Daf, domnului Gualtieri și tuturor celor care au depus eforturi pentru a obține această această formulă finală. Vreau să le mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-au făcut, pentru că știu că multe eforturi au fost depuse, au fost ne, multe rezistențe, au fost multe viziuni care nu se pliau una pe cealaltă absolut deloc, au fost uh, Uh, multe amendamente care au trebuit să fie luate în considerare și uh, multe presiuni pe care a trebuit să le punem noi uh, asupra Comisiei pentru ca această temă să fie tratată cât mai curând cu putință. Și acum să trec la subiect. În primul și în primul rând se tot vehicula prin sală că cetățenii europeni nu cunosc simbolurile partidelor europene. E bine, e momentul să facem schimbări, pentru că altfel niciodată nu or să cunoască logourile, logourile partidelor europene. Deci, haideți, acestea sunt uh, um, modificările de care avem nevoie pentru ca alegerile europene să devină într-adevăr europene și cetățenii europeni să fie conștienți de dimensiunea europeană a acestui proces de alegere a reprezentanților. Dar cel mai important aspect este uh, cel legat de candidații la funcția de președinte al, a Comisiei. Tocmai faptul că, iată, Parlamentul European are acest uh, drept uh, cu, va genera o dimensiune clar europeană și va genera mult interes la, nivel, uh, la nivelul cetățenilor. Vă mulțumesc mult, domnul președinte. Mulțumim, Paolo. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Fiecare intervenient are un minut la dispoziție. Domnul Tarabella, primul. Merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi o paranteză. Doamna De Martini, nu sunt sigură că domnul Roberto Benini dă o imagine proastă a Italiei. Având în vedere că țara dumneavoastră a fost condusă de un președinte al Consiliului care făcea o confuzie între propriul patrimoniu și putere. Uh, Iată, situația din Italia. Acum revin la subiect. Îi mulțumesc călduros lui Andrew Duff pentru acest raport care are obiectivul de a apropia cetățenii de instituții. Trebuie să fim mai vizibili, cetățenii trebuie să știe ce le aduce Uniunea Europeană și trebuie să atingem și eurosceptici, euro, um, anti-europenii. Domnul uh, Farage, care nu își plătește impozitele în țara sa, eh, ci are conturi offshore, eh, dă lecții aici în acest Parlament. Acești oameni beneficiază din ce, de, din ce în ce mai multă încredere, eh, dar prin propunerile nu prin propunerile lor vom putea convinge cetățenii. Grație propunerilor dumneavoastră, domnule da, vom convinge cetățenii să voteze la anul. Hafner. Are cuvântul domnul Hafner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, în epoca democrației, democrația trebuie să fie valabilă pentru toate domeniile. Cetățenii nu sunt doar obiectul, ci și subiectul tuturor deciziilor, deciziilor politice. Și asta trebuie să fie experiența cetățenilor în special din Europa. Acum, uh, în momentul în care se organizează alegeri uh, europene, temele discutate sunt mai degrabă naționale decât uh, europene. Și după alegeri apare un președinte al Comisiei Europene care n-a fost ales în niciun fel, ci care a fost scos așa din pălărie. Astfel, sau în maniera aceasta, nu putem decât să întărim și mai mult frustrarea cetățenilor. Și iată de ce eu sunt de părere că partidele trebuie să spună de la bun început, înainte de alegeri, cine anume va fi candidatul lor pentru funcția de președinte al Comisiei. Și de asemenea sunt de părere că doar cei care au fost uh, inclus pe listele de vot pot avea dreptul uh, să participe la alegeri. Uh, urmează doamnă, domnul Batman. Mulțumesc. Știu că domnul Duff este onest și direct Uh, spunând că este uh, crede într-un superstat european. Dar cetățenii din estul Angliei nu își doresc uh, o Europa federală. Iar partidul dumnealui nu îl va susține la Westminster. Însă acest raport este scandalos chiar și în termeni federaliști, pentru că își dorește să uh, Uh, ca partidele politice europene să uh, uh, fie prezente în Marea Britanie la televiziune și prin logurile lor în campanie. E greu de adunat cele 5 milioane de lire pentru campanie, iar nominalizarea pentru președinția Comisiei Europene este o măsură falsă, o democrație închipuită încercând să se impună. Președintele întrerupe. Are cuvântul acum domnul Ferreira. Prezident, stai în preparație. Mulțumesc, domnule președinte. Aici se pregătește o operațiune de mistificare pentru a transforma următoarele legi europene în ceva ce nu sunt și nu pot fi. Obiectivul politic este să ni se um, îndepărteze atenția de la o chestiune cheie și anume implicarea cetățenilor în Europa în care trăim. Um, se încearcă um, discutarea unor noi forme de um, a face politică. Trebuie să luptăm împotriva șomajului, împotriva uh, problemelor sociale, dar atenția noastră va fi îndepărtată de la aceste subiecte reale și direcționată spre altceva Nu trebuie ca atenția cetățenilor uh, să uh, fie îndreptată spre uh, dezbateri false um, și suveranitatea trebuie să rămână a poporului. Mulțumesc. Doamna Doț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Daf, sunteți măcar uh, perseverent în agenda dumneavoastră federalistă. Eu însă cred în bunăstarea britanicilor. De vreo două, trei ori am, am fost obligată să comentez rapoarte de genul acesta, prezentate tot de dumneavoastră. Un coleg uh, spunea astăzi că acest, uh, aceste nouă reglementări vor da un nou avânt democrației europene. Eu cred că acest avânt ar fi dat în uh, Regatul Unit doar de un referendum privind aderarea, continuarea uh, uh, sau păstrarea pe viitor a statutului de membru al Regatului Unit la Uniunea Europeană. Vineri se va discuta în Parlamentul Britanic această temă. Sper din tot sufletul că le veți permite cetățenilor britanici să-și spună cuvântul.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 prezenta un candidat la președinția Comisiei. În acest fel am avea o șansă mai bună de a discuta toate problemele Uniunii Europene, mai degrabă decât a prezenta doar conflictele din fiecare stat membru, însă aceasta e poziția luată de Parlamentul European. Acum mai trebuie să ținem seama și de uh, pozițiile statelor membre. Îndeose uh, de pozițiile șefilor de state și guvern. Aș dori să o întreb pe doamna comisar, deoarece are o atitudine pozitivă față de acest raport, care sunt pozițiile șefilor de state și guverne din statele membre vis-a-vis -vis de aceste inițiative. Nu am dorit să cădem într-o capcană. Președintele. Am încheiat runda procedurii Catch the Eye și acum îi dau cuvântul doamnei Redding, vicepreședinta Comisiei, care va răspunde la comentariile colegilor. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru acest raport și să mulțumesc mai ales domnului raportor pentru tot ceea ce a făcut alături de colegii săi din comisie. Acest raport, alături de recomandările comisiei, merg în aceeași direcție și anume încearcă să îmbunătățească prezența la vot la alegerile europene. Și cred că va fi nevoie de eforturi comune la nivel mm, european, dar și la nivel național, eforturi ale partidelor politice și Comisia va face tot ce va fi în putere pentru a ajuta. Bardzo, pani comisar. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Are cuvântul domnul Daf în calitate de raportor în încheierea dezbaterii. Uh, oh, S-a speculat mult pe marginea viziunii mele, dorințelor mele. Vă spun ce îmi doresc eu. Îmi doresc un uh, parlament puternic, pluralist. Un parlament în care naționaliștii și federaliștii sunt în reprezentați în urma unor alegeri democratice. S-a tot speculat că uh, criza economică și financiară va scădea și mai mult prezența la urne. E bine, eu nu am această temere. Dacă aș face parte din, dacă aș fi cetățeanul unui uh, stat uh, care s-a aflat sub tutela Troicii, m-aș înghesui la secțiile de votare. Acum, partidele trebuie să prezinte calea de ieșire din uh, criza cu care ne-am confruntat. Câțiva dintre dumneavoastră spuneau că nu e chiar așa de simplu ca partidele politice să găsească, să selecteze și să sprijine candidații la funcția de președinte al Comisiei. Înțeleg uh, temerile dumneavoastră, este un experiment, e clar, și fiecare partid politic va aborda această provocare într-o altă manieră. Verzii organizează alegeri interne, mult noroc. Dar sunt sigur că experimentul va duce la apariția unui uh, avânt de transformare, va, va spori uh, calitatea alegerilor sau campaniilor electorale, va duce la obținerea unei proceduri mult mai legitime și, de asemenea, mult mai transparente. Va crea Uh, un nou sistem, sistem politic mult mai transparent. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Daf. Acestea fiind spuse, dezbaterea se încheie. Votul mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Holmeier, atacuri împotriva sistemelor informatice. Îi oferim mai întâi de toate cuvântul doamnei raportor. Doamna Holmaier, aveți